Mrs. Pac, please allow me speak în my language, în România. Am venit 2000 de kilometri până la Bruxelles și sunt însoțit și de un mare rabin din Israel, care a venit și el câteva mii de kilometri pentru a ridica o problemă care ne privește pe toți. Mâine nu știu dacă mi se va permite să vorbesc, pentru că nu am decât un minut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 de finaliser le budget, mais quelle que soit votre décision et la décision du Conseil, sachez qu'il y aura un soutien de la Commission pour le mettre en œuvre. Thank you very much for some good and solid answers. Uh, and finally, for the final comments, for the final comments, uh, Mr. Scuria. Sì, sono <clears throat> particolarmente contento di eh, alcune questioni che abbiamo forse